Domnul președinte. Nu, nu vă bine. So, meine Damen und Herren, liebe Doamnelor și domnilor, dragi colegi, reluăm sesiunea plenară cu voturile, dar înainte să ajungem la voturi, am de făcut un anunț. Din partea grupului PPA am primit o solicitare de numirea domnului Esteban González Pons la uh, Comisia pentru Buget. Dumnealui îl va înlocui pe domnul Carlos Iturgais. Există obiecții față de această numire? Se pare că nu este cazul, deci numirea este confirmată. Trecem, doamnelor și domnilor, la vot referitor la programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Propunere de rezoluție comună